Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, aș vrea să deschidem reuniunea comună cu Comisia pentru Dezvoltare și Comisia pentru Bugete. Și trecem la punctul numărul 1 de pe agenda acestei reuniuni comune. Dacă aveți comentarii, domnul Castaldo are comentarii, vă rog. A, dumneavoastră știu că vorbiți tot timpul, sigur. V-am notat. Atunci trecem la comunicările președintelui. Nimic. La numărul 3 avem aprobarea proceselor verbale. Nu e niciun comentariu. Trecem la punctul 4. Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă și instituirea garanției FEDD și a Fondului de Garantare FEDD. Bun venit la această reuniune comună și, după cum știți, propunerea legislativă este un element foarte important, un element de bază pentru Uniunea Europeană pentru abordarea cauzelor migrației și a, a strămutărilor din Africa și a, a consecințelor acestora pe politica de vecinătate. Săptămâna trecută am avut un schimb de opinii cu comisarii și cu Serviciul European de Acțiune Externă SAE și cu mai mulți actori și raportorii care și-au prezentat uh, rapoartele lor. Avem 386 de amendamente legislative pe care trebuie să le dezbatem după votul, înainte de votul care este prevăzut pe 22 aprilie. Înainte să-i rog pe colegi să-și prezinte munca, aș vrea să mă uit la copreședinți pentru către domnul Artiui, președintele Comisiei Bugete și domnul Ponga, care este în calitate de reprezentant al președintei doamna Linda McKevin și vreau să-l întreb pe domnul Arciui, în primul rând, dacă dorește să adaugă câte ceva, nu este cazul, domnul Ponga... A, ah, ba da, doriți, domnule Arciui, vă rog frumos, vă rog să las cuvântul. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că ne-ați primit la această patra reuniune comună între comisiile noastre. Aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-au făcut raportorii și raportorii din umbră. Dacă funcționează, vă rog să-mi spuneți, spune domnul Artui, care raportori au uh, înaintat și amendamente, care pregătesc compromisurile și vreau să vă amintesc că este absolut uh, esențial să avem un spirit constructiv în dezbaterea acestui fond, să avem un spirit uh, care să ne ducă spre unitate, pentru că avem nevoie de un parlament solidar în um, jurul negocierilor cu Consiliul pe acest subiect și n-am niciun dubiu că vom reuși să fim uniți. Ok. Thank you. Mulțumesc. Atunci, trecem acum la cei trei uh, co-raportori, doamna Gardia Zabal Rubial, domnul uh, Cucan și domnul Fruzulică. Vreau să știu dacă începe, cine începe. Doamna Gardia Zabal, un minut, vă rog. Bueno, pues muchas Mulțumesc. Vreau să mulțumesc celor trei președinți Așa cum uh, s-a spus deja aici, iată ne întâlnim din nou cele trei comisii și de altfel va fi ultima întâlnire pe care o avem înaintea voturilor din săptămâna turcoază. De aceea aș vrea să profit de ocazie pentru a mulțumi în primul rând co-raportorilor, pentru că a fost uh, destul de complicat să reușim să ajungem la un acord, în primul rând uh, din punctul de vedere al orarului uh, de lucru, a programului de lucru și după aceea la uh, ideile și propunerile noastre. Uh, am reușit până la urmă și a fost uh, mai ușor decât uh, ne-am fi așteptat, pentru că aveam deja o experiență în ceea ce privește reuniunea comisiilor asociate și ne imaginam că e mult mai complicat, dar până la urmă cred că am reușit să ajungem la un spirit de cooperare foarte bun și de unitate, așa cum spunea domnul președinte Artui. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră care au prezentat 386 de amendamente au avut un spirit de cooperare foarte bun pentru pregătirea amendamentelor de compromis și sper ca votul de pe 24 să confirme din nou acest spirit de cooperare și Parlamentul să îmbunătățească propunerea uh, pe care am primit-o. Vreau să mulțumesc de asemenea și grupurilor politice și secretariatelor de la cele trei comisii, pentru că pe lângă că au avut de lucru cu trei comisii și cu trei raportori, a trebuit să ținem cont și de noile reguli de funcționale aici la Parlament. Și deși obiectivul principal era acela de simplificare, încă nu ne-am adaptat prea bine la noile reguli. Deci, spuneam, pe de o parte a fost uh, complicat, uh, foarte multe persoane care trebuiau să ajungă la un acord împreună, multe amendamente, dar uh, toți am avut o atitudine pozitivă, obiectivul nostru era identic și cred că compromisul la care am ajuns este unul bun. Mai sunt câteva nuanțe de definit, dar compromisul principal cred că îl avem deja între mâini. Avem 25 de amendamente de compromis pe care le-am prezentat în, ce, în numele celor trei co-raportori. Acestea îmbunătățesc foarte mult textul original și nu am să intru în detalii pentru că am avut deja mai multe dezbateri. Însă aș vrea să subliniez că în aceste amendamente de compromis am încercat uh, în primul rând să completăm definiția de adiționalitate, acesta fiind un concept absolut esențial pentru textul respectiv. Am specificat mai bine care sunt obiectivele acestui fond, am uh, dorit să insistăm asupra politicilor de mediu și lupta împotriva schimbării climatice care trebuiau întărite. Am întărit politicile de egalitate de gen și am încercat să facem presiuni în ceea ce privește drepturile omului. Am adăugat și acea tabelă de marcaj, acel scoreboard, așa cum am făcut uh, și când am lucrat pe marginea fondului EFSI, pentru că ni se pare esențial să avem un set de indicatori pentru a evalua proiectele candidat și în același timp să ne asigurăm că acele criterii pe care le-am stabilit noi uh, se aplică într-adevăr. Am intrat în detalii în ceea ce privește conținutul raportului anual pe care ne-l prezintă Comisia atât Consiliului cât și Parlamentului și în felul acesta vom putea evalua funcționarea acestui fond cu toate detaliile sale și am inclus un amendament de compromis pentru articolul 17, din câte mi-aduc uh, aminte, care are de-a face cu transparența și informarea. Și Mulțumesc încă o dată coraportorilor și raportorilor din umbră pentru munca făcută și aș mai preciza că lista de vot încă nu este definitivă, dar aproape am uh, terminat-o înainte de a pleca în uh, vacanța de Paște, pentru că atunci când ne vom întoarce la vot uh, luni să nu avem probleme. Vom încerca de asemenea să ajungem la un acord între cei trei raportori pentru a ajunge la o recomandare comună între coraportori, însă nu pot să vă asigur uh, de pe acum că vom avea o recomandare de vot uh, comună pentru toate amendamentele. Deși acesta este obiectivul și cred că la majoritatea amendamentelor vom avea un acord. Mulțumesc! Thank you, dear colleague, and, uh... Mulțumesc uh, foarte mult. Acum domnul Cucan din partea AFET. Mulțumesc, domnule președinte. Avem aici un prezidiu foarte de valoare astăzi. Vreau să mulțumesc pentru ceea ce a spus domnul președinte al Comisiei pentru Bugete, care a stabilit un ton foarte pozitiv, foarte constructiv și cred că acesta este atmosfera în care trebuie să abordăm dosarul acesta dificil pe care îl discutăm acum și în care vom intra în negocieri cu Consiliul și cu Comisia în curând. Colega mea, Gardia Zaval, a menționat multe lucruri. Eu voi vorbi mai pe scurt pentru că nu am nicio problemă cu ceea ce a spus dumnea ei. Aș dori să vă spun că apreciez colaborarea pe care am avut-o cu co-raportorii. Am avut discuții foarte fructuoase, foarte la obiect, pentru a putea obține cea mai bună propunere posibilă în contextul dat. Vreau să mă refer la două puncte în remarca mea introductivă. În primul rând, o remarcă generală. Este a patra ocazie în care ne întâlnim cele trei comisii DV Bugete și AFET pentru a discuta același subiect. Sunt de acord că este un dosar foarte dificil, complicat, nu numai din punct de vedere al gestiunii, ci și din punct de vedere al conținutului. La început, aș dori să repet pe scurt ceea ce am menționat deja în discuțiile pe care le-am mai avut. Fondul European de Dezvoltare Durabilă ar trebui să fie un fond inovativ, un instrument financiar care să contribuie la dezvoltarea investițiilor în sectorul privat și să ajute țările în uh, curs de dezvoltare, țările cele mai puțin dezvoltate, cele sărace. Prin uh, FDD dorim să contribuim la dezvoltare. Însă acest instrument nu ar trebui să fie văzut ca un instrument de ajutor de dezvoltare în, și numai ca un acest astfel de fond, ci este mai degrabă o garanție pentru investitorii privați – și vrem cu ajutorul lui să atragem capital în țările respective și în sectoarele de risc major, unde altfel nu s-ar face investiții. De aceea, fondul trebuie să fie văzut ca un instrument de stimulare a dezvoltării socioeconomice și să contribuie la o um, ameliorare a situației în ceea ce privește migrația și cauzele migrației. În ceea ce privește amendamentele, după cum s-a zis până acum, avem 386 de amendamente până acum. Eu aș dori să mulțumesc în mod deosebit colegilor pentru contribuțiile lor prin amendamente. După cum s-a spus până acum, am discutat cam 25 de amendamente de compromis din ele. Deși avem opinii diferite pe anumite subiecte, am ajuns la propuneri uh, destul de bune, aș spune eu. Pentru ca acest instrument să funcționeze, este foarte important să îl focalizăm pe țintele noastre și să-i permitem să muncească eficient. Uh, ca să vă spun exact ce înseamnă acest lucru, trebuie să fim clari pe obiectivele principale nu trebuie să îl umplem cu tot felul de obiective suplimentare. De aceea nu sunt de acord cu extinderea unor specificații suplimentare la instrumentul în cauză. Pentru a face o diferență foarte clară între acest instrument și ajutorul pentru dezvoltare. Pentru a putea face această diferență, e clar că el trebuie să fie văzut ca un instrument complementar și că totuși el funcționează după o logică diferită. E foarte important să permitem o implantare eficientă a instrumentului, ceea ce ar însemna să avem structuri de guvernare eficiente, fără să avem sarcini nenecesare, suplimentare. Nu e bine să creăm bariere suplimentare în calea atragerii investițiilor private, dar nici nu trebuie să fim prea restrictivi în ceea ce privește contribuțiile instituțiilor financiare internaționale. Trebuie să încercăm să atragem investitorii privați și institutele de finanțare prin promovarea afacerilor, prin promovarea locurilor de muncă și a unor mai bune uh, tipuri de finanțări sau unui acces facilitat pentru IMM-uri, de exemplu, în țările în curs de dezvoltare la acest fond. În final, Trebuie să avem un control bun parlamentar și să vedem exact ce se întâmplă la nivelul deciziilor strategice ale instrumentului în cauză și cred că vom putea reuși. Însă, cred că e nevoie să avem uh, aceste obiective în minte atunci când vom discuta despre fond și când facem propuneri de îmbunătățire. Vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la dosarul acesta și, după cum am zis, Discuțiile noastre au fost extrem de la obiect și cel mai important este să obținem un instrument care în final va putea îndeplini rolul pentru care a fost conceput. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, Eduard Cucan. Domnul Frunzuli, care cuvântul acum. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. În primul rând, permiteți-mi, vă rog, să mulțumesc celorlalți doi coraportori și tuturor raportorilor din umbră pentru felul în care am colaborat. Am colaborat cu bune intenții pentru a putea ajunge la cele 25 de amendamente de compromis pe care să ne punem de acord în final. Foarte multe lucruri s-au spus deja, deci permiteți-mi, vă rog, să vă transmit câteva mesaje pentru a clarifica cum poate fi folosit mecanismul acesta european, mai ales pentru țările din parteneriatul estic, din estul Euro- Europei, continentului european, deci FEDD este un pachet care trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă. În primul rând trebuie să îmbunătățească dezvoltarea economică și să promoveze o rezistență socioeconomică din partea țărilor partenere prin susținerea unor investiții și unor acces, unui acces facilitat la finanțare, contribuind în același timp la punerea în aplicare a obiectivelor de la acordul climatic de la Paris și pentru a aliena, pentru a putea mm, reduce impactul Uh, migrației și consecințele negative ale acesteia. S-au spus anumite puncte foarte clare în acest raport uh, și conceptul de adiționalitate este foarte important. Adiționalitatea operațiunilor de finanțare care trebuie să garanteze că fondul este cel care face ca uh, anumite acțiuni financiare să devină într-adevăr o masă critică pentru a putea să obținem rezultatele necesare, care fără acest fond n-ar fi putut fi obținute. În ceea ce privește complementaritatea, trebuie să asigurăm o coordonare între planul extern de investiții și implementarea uh, agendei 2030 pentru succesul FDD-ului, e foarte important să acordăm o atenție deosebită țărilor care au fost identificate ca fiind fragile din cauza unor conflicte, pentru că sau sunt mai puțin dezvoltate sau pentru că au într-adevăr o problemă de sărăcie sistemică. Trebuie să ținem cont de capacitatea de acțiune a țărilor acestora și e foarte important pentru legitimitatea instrumentului de care vorbim ca Parlamentul European să aibă un statut de observator în bordul strategic și să aibă un drept să intervină în discuții instrumentele financiare care sunt apoi folosite în monedă locală pot asigura investiții, uh, garantând însă cu moneda europeană faptul că există fluctuații pe piața monetară din țările respective. Deci trebuie să existe acest instrument pentru ca să se poată face și o evaluare transparentă a tuturor uh, operațiunilor care sunt uh, garantate de, um, de instrumentele de garantare FEDD. E foarte important de asemenea să ne asigurăm că delegații din partea Uniunii Europene vor uh, primi informații despre oportunități de finanțare FDD și vor transmite aceste informații societății civile, sectorului de afaceri și publicului larg în țările din care provin. Nu în ultimul rând aș dori să mulțumesc, bineînțeles, tuturor celor care s-au implicat în dosar, un proiect foarte important și încă o dată vreau să mulțumesc raportorilor mei, raportorilor din umbră și tuturor experților care și-au adus uh, aici aportul și care uh, ne-au ajutat să ajungem la acest uh, rezultat și un Paște fericit! Mulțumesc că am ascultat cei trei raportori. Acum are, s-au scris au cuvânt șapte colegi. Raportorii din umbră o să citesc numele lor pentru ca să fiu sigur că n-am scăpat pe nimeni. So it's already starting. Right. The names are Mr. Iată numele Ponga. Mrs. Post, Mrs. Kienge, Mr. Vistesen, Mr. Kermel, Ms. Yetinemeki, Ms. Hautala and Mr. Castaldo. We have to close at 12.30. Trebuie să încheiem reuniunea la 12.30, o să închid lista de vorbitori acum și nu mai poate să se înscrie nimeni. Aș vrea să vă rog să nu depășiți două minute cu contribuțiile dumneavoastră, pentru că trebuie să încheiem la timp. Domnul Ponga, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt o să auziți ceva din partea mea. Vreau să vă spun, ca și ceilalți colegi care au intervenit înaintea mea, că este remarcabil uh, munca pe care au depus-o colegii pe raportul acesta. Vreau să felicit coraportorii, cei trei uh, coraportori, raportorii din umbră pentru compromisurile la care au ajuns împreună. Vreau să fac o singură remarcă cu privire la amendamentul 313 pe care l-am înaintat împreună cu alți colegi de la Comisia DEVE și care prevede că atunci când este posibil e bine să se pună în aplicare FDD-ul sub, uh, cu folosirea unei contrapărți europene, cum ar fi, de exemplu, agențiile europene sau statele membre. E vorba de un amendament la articolul 10, aliniatul 2 sper ca cele trei comisii să susțină ideea mea pentru ca să îmbunătățim vizibilitatea Uniunii Europene în punerea în aplicare a FDD-ului și pentru a îmbunătăți și coerența între acțiunile care se fac la nivelul Uniunii Europene și în cadrul statelor membre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Merci. Mrs. Post. Doamna Post, vă rog. Vă mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc în primul rând colegilor pentru buna colaborare, transparența și deschiderea cu care au lucrat împreună la dosar și pentru felul în care am uh, putut ajunge la acest rezultat. Este pentru prima dată că Parlamentul a avut trei comisii implicate într-un raport legislativ. Mi se pare foarte bine că am ajuns la o coordonare atât de rafinată. Aș dori să subliniez câteva aspecte fundamentale. Unul dintre elemente fiind dezvoltarea sustenabilă și uh, drepturile omului. FDD-ul trebuie să fie în linie cu obiectivele de dezvoltare sustenabilă și 2030 și să fie ghidat de um, obiectivele stabilite în articolul 31, ceea ce ar contribui și la politicile de vecinătate uh, ale Uniunii. În acest context, FEDD-ul trebuie să contribuie la dezvoltarea economică și socială cu o țintă specială pe sărăcie, dezvoltare socială, locuri de muncă decente, oportunități egale și să se ocupe de cauzele eh, la baza ale migrației pentru a îmbunătăți eh, drepturile omului și legislația în vigoare în domeniul legalității de gen. E foarte important să ținem cont și de promovarea unei responsabilități sociale corporatiste și implicarea societății civile este foarte importantă. Organizațiile societății civile trebuie să fie o prioritate pentru proiectele care sunt finanțate din FDD. Transparența e esențială de asemenea, mai ales în ceea ce privește informația despre proiecte sau despre beneficiarii finali. Parlamentul European a fost uh, un actor important și este foarte bine să fie parte din bordul FDD-ului, eh, FDD-ului, scuze, iar observatorii care vor fi desemnați de către Parlament trebuie să poată contribui la deliberări. De asemenea, încă un punct important este foarte uh, bine să existe o complementaritate cu alte acțiuni pentru ca operațiunile finanțate cu FDD-ul să fie bine diferențiate de mandatul pe care îl are la alte proiecte prin BEI. Mulțumesc, doamnă Post. Domnul Vistis să are cuvântul acum. Da, o să încerc și eu să vorbesc foarte pe scurt, așa cum au încercat și alți colegi, o să încerc să mă concentrez pe dezvoltare și afet. Din partea ECR-ului, noi credem că e foarte important să combatem cauzele la rădăcină ale migrației, e esențial pentru Uniunea Europeană în momentul de față. Am vrea de aceea ca raportul să nu fie prea răspândit în ceea ce privește obiectivele sale, ce ar trebui să fie foarte clare obiectivele. Dacă stabilim prea multe straturi, eu cred că vom pierde privirea de ansamblu despre care ar trebui să fie scopul adevărat al fondului. Din perspectiva ECR, noi susținem coraportorul care a făcut înainte câteva remarci, domnul Cucan, care a spus că este esențial să avem obiectivele foarte clare, să nu stabilim alternative prea multe. Dacă vrem să ajutăm toată lumea și să introducem totul în această găleată a fondului FDD, nu o să putem avea o garanție de succes. Vrem să nu se întâmple așa, de aceea e nevoie de o evaluare foarte pertinentă a mecanismului și trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt cheltuite în cea mai eficientă manieră posibil. Și să fi învățat, sper eu, și din greșelile din trecut cu fonduri similare să îmbunătățim eficiența pentru ca să avem rezultate mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnule vicepreședinte Vistison. Iar acum doamna Machi are cuvântul. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu salut faptul că domnul președinte Arciui a spus că acest aviz e foarte important uh, pentru Europa în general. E vorba de un aviz comun. Trebuie să colaborăm, mai ales în ceea ce privește schimbările climatice. E foarte important să nu uităm de obiectivele stabilite. Schimbările climatice sunt un alt factor uh, care cauzează migrația și de aceea este esențial să ținem cont de rolul schimbărilor climatice în general. Eu sper ca obiectivele PPE-ului și SCD-ului să poată să fie regândite în acest context. Și vreau să vă dau un exemplu. Trebuie să nu uităm, de exemplu, de rolul pe care l-au jucat schimbările climatice în conflictul din Siria, pentru că Siria a trecut printr-o secetă profundă după 2008. Eu nu spun că, de exemplu, conflictul în Siria depinde numai de problema schimbărilor climatice, dar a fost și acesta un factor care a agravat situația. Iar uh, în poziția PPE-ului nu vedem decât 20% din uh, mijloacele prevăzute în fond pentru, uh, sunt prevăzute doar atâta pentru reducerea schimbării climatice, și pentru adaptarea la um, schimbările climatice. Doar 20% din fond. Noi vrem 40% aici. Și um, beiul are ca țintă 35% um, din uh, fond. După părerea mea și a noastră, este justificat ca la nivelul Parlamentului să avem un obiectiv uh, mai ambițios și cam atât aveam de zis. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă, iar acum din partea verzilor, doamna Heidi Hautala, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați domni președinți. Cred că am ajuns destul de departe când e vorba de un instrument care va acționa la nivel mondial pentru stimularea sectorului privat, incluzând și politica de vecinătate. Munca depusă până acum în forma unor compromisuri este foarte bună pentru noi, grupul nostru, pentru care este reprezentat în cele trei comisii. Vreau să subliniez însă un punct când e vorba de votul din 24 aprilie, dacă nu mă înșel. Totuși trebuie îmbunătățit în continuare valoarea adăugată, complementaritatea și adiționalitatea instrumentului. Eu zic că n-ar trebui să risipim banii contribuabilului pe proiecte care oricum ar fi fost puse în aplicare fără instrumentul nostru de garanție. Deci amendamentul 7 al meu, asta este ceea ce dorește. De asemenea, cred că în legătură cu instrumentul uh, în cauză e nevoie să avem criterii foarte clare de eligibilitate. De exemplu, dacă nu vrem să finanțăm combustibil fosil sau proiect, megaproiecte în domeniul hidroelectricii sau altele, trebuie să putem să facem o selecție dintre proiectele existente pentru ca să nu acopere tot, pentru că pentru noi important e și să combatem sărăcia mai ales. E nevoie să avem și un mecanism de plângeri care să funcționeze și noi vrem amendamentul uh, Uh, ca amendamentul 54 să fie votat separat. Orice mecanism de finanțare are un mecanism de plângeri prevăzut integrat pentru cei care au suferit uh, sau au fost lezați. De asemenea, doamna Ieten Machie a spus ceva esențial despre climă. Dacă am avea vreo vreo conștiință a urgenței, am acționat mult mai repede. Consiliul, desigur, în negocieri nu va fi cu siguranță atât de ambițios cum vrem noi să fim. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Heidi Hautala, iar acum domnul Castaldo din partea FDD, vă rog. Da, mulțumesc, stimate domnule președinte. Aș dori să exprim poziția pe care o avem noi în legătură cu acest raport foarte important comun uh, din partea a trei comisii pe care îl salutăm și ne bucurăm de, și suntem optimiști față de el. EFDD-ul uh, consideră că efdd ul ar trebui să fie o garanție, un prim pilon al Uniunii Europene pentru investițiile externe. Acest pilon ar trebui să ducă pe termen lung la realizarea obiectivelor de dezvoltare și de combaterea cauzelor profunde ale migrației. Amendamentele noastre sunt cele care, după părerea noastră, impun condițiile minime pentru ca acest instrument să funcționeze. În primul rând, dorim o, o protecție pentru IMM-uri. Nu, este, noi suntem, nu suntem împotriva investițiilor private, dar nu vrem ca multinaționalele să fie din nou cele care dirigează jocul, ci să lăsăm spațiu și pentru întreprinderile mici sau mijlocii, care sunt până la urmă bogăția multor state europene. În al doilea rând, am vrea ca acest instrument să nu se concentreze pe proiecte majore de infrastructură, care de multe ori au un impact foarte mic asupra creării locurilor de muncă și am dorit și ca proiectele finanțate să nu fie în niciun caz controversate din punct de vedere al mediului, deci cel, nici din punct de vedere al finanțării și nici din punct de vedere social. Așadar, cerem o evaluare profundă, exante și o analiză precisă a costurilor beneficiilor. Vrem de asemenea și o, o contabilizare, ca să spun așa, și o dare de seamă față de Parlamentul European cu atenție deosebită la implicarea comunităților locale populațiile care sunt uh, rezidente în, domeni, în arile și regiunile respective sunt cele care trebuie să fie consultate mereu în definirea proiectelor. Deci e vorba de o nevoie a unui abordări de jos în sus, valabil și pentru acordarea de finanțări. Scopul trebuie să fie dezvoltarea sectorului privat local, pentru că fără această dezvoltare nu se poate crea niciodată o condiție necesară pentru o creștere socială și economică și numai așa putem să combatem eficient și cauzele migrației. Pentru noi este esențial ca niciun caz să nu se treacă deasupra unor jurisdicții și să se poată crea noi paradisuri fiscale. Rapoartele BEI și uh, cele dezvoluite de către ONG-uri ne arată ce s-a întâmplat în trecut cu astfel de fonduri. Acestea sunt pentru noi condițiile de minimis pentru ca acest fond să poată să fie implementat, pentru că altfel va fi din nou un alt faliment al politicii noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Castaldo, iar acum ultimii doi vorbitori, doamna Chienghe și domnul Kömmel. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc în primul rând tuturor celor care s-au implicat atât de intens în dosar. Un proiect foarte important și pentru că acest fond, până la urmă, încearcă să permită o investiție pe cauzele principale uh, ale migrației care fac ca multe persoane să părăsească casele lor. Mi se pare foarte important că fondul face un echilibru foarte bun între public și privat și, în același timp, după părerea mea, ar trebui să dea mai multă vizibilitate accesului la finanțări și uh, la proiecte pentru IMM-uri, mai ales pentru crearea unor locuri de muncă noi. Acest fond dă oportunitatea de asemenea să putem lucra pe dezvoltarea economică. Uh, o dezvoltare economică care trebuie să fie sustenabilă și inclusivă din multe puncte de vedere. Unul din uh, problem, una din problemele cele mai mari în Africa este de șomajul la tineri și posibilitatea de a putea interveni pe crearea de locuri de muncă pentru tineri și pentru femei încercând în același timp să garantăm drepturile în domeniul uh, dreptului muncii este esențial. Pentru prima dată văd și că se discută despre siguranța alimentară, despre rezistența la situații dificile. Sunt foarte importante aceste condiții pentru multe țări în Africa. Și vreau să închei cu un ultim punct și anume un lucru foarte important, compromisul amendamentului 25, rolul Parlamentului. Dacă ne gândim că dincolo de Parlament mai există și Um, adunarea parlamentară paritară ACP-UE, care este inclusă în acest fond, unde se, care cere și ea să fie informată, trebuie să nu uităm că și această adunare dorește să știe destule despre cum se aplică fondul. Haideți deci să nu ne limităm la Parlamentul European, mi se pare foarte bine să putem informa și alte foruri, tocmai pentru a putea trece în faza post-Cotonou, în care această adunare paritară este atât de importantă. Mulțumesc! Thank you, dear. Mulțumesc și acum domnul Kramer în final. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori și eu să mulțumesc tuturor colegilor uh, coraportori pentru cum au lucrat la dosar. În legătură cu tot ceea ce s-a spus, să nu uităm totuși de un lucru important. Acest raport pleacă de la premiza că mai ales din cauza crizei migrației trebuie să fim activi mai ales în Africa. Dacă așa este, atunci trebuie să avem curajul să scriem nu numai în text această frază, ci în fine să avem un concept total pentru soluția la criza migrației. Aici Uniunea Europeană trebuie să facă destul de multe. Eu trebuie să recunosc că nu văd niciun concept general nu mi se pare că există o privire de ansamblu. Aceasta ar putea fi o cărămidă din construcția soluție, dar momentan lipsește conceptul în continuare. Dincolo de aceasta, trebuie să vă spun că am dubii dacă prin posibilitatea pe care o dă fondul de gar- a garanțiilor și de folosirea unui sistem bancar, putem să obținem ca rezultat ceea ce dorim. Vorbim foarte mult despre mai multă transparență, în același timp totuși lansăm un mecanism de finanțare pentru care mie mi se pare că e evident că nu vom avea deloc transparență. Putem spune cât vrem noi că am vrea să avem adiționalitate sau um, să introducem și să excludem anumite proiecte. Nu noi decidem așa ceva. Iată de ce eu cred că ar fi mai sincer să spunem, haideți să investim în Africa sunt absolut de acord că e important, eu aș fi chiar gata să investim mai multe fonduri acolo, dar Uniunea Europeană și Parlamentul nostru ar trebui în orice caz să poată să recunoască mai direct la ce vrem să investim, care mai bine să fie, de exemplu, investiții directe pentru infrastructură și pentru um, educație. Mi se pare mai importantă educația, de fapt, decât infrastructura. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg, și astfel am încheiat lista de vorbitori care doreau să ia cuvântul, iar acum aș vrea să întreb dacă din partea Comisiei SAE dorește cineva să ia cuvântul. Vă rog doar să-mi spuneți ce funcție aveți și ce nume aveți, vă rog. Mulțumesc. Unit for Financial Mulțumesc. Sunt șeful unității pentru instrumente financiare la Direcția Generală DEFCO. Dați-mi voie să mulțumesc celor trei comisii pentru activitatea extraordinară și pentru numărul mare, dar în același timp numărul mare de amendamente constructive care au fost înaintate vor avea un efect de adiționalitate și oricum, uh, sunt uh, prevederi importante pentru toate instrumentele de cooperare pentru dezvoltare. Trebuie să ne gândim la regulamentul care uh, este în clipa de față valabil, inclusiv pentru stimularea investițiilor public-private. Există și unele aspecte critice din perspectiva noastră parțial sunt instituționale în ce privește reprezentarea Parlamentului în organismele operaționale și în legătură cu procedurile privind actele delegate în ce privește investițiile și implementarea. Dar uh, noi credem că, uh, de fapt, nu trebuie să existe unele dispute instituționale între Consiliul Administrativ și uh, tot ceea ce ține de acte delegate. Comisia va trebui să prezinte prime rezultate tangibile înainte de întâlnirea la nivel înalt din noiembrie Uniunea Europeană-Africa. Este o foaie de parcurs strictă, dar încercăm să o respectăm. Și va fi nevoie și de unele ferestre de investiții în ce privește uh, colaborarea cu partenerii noștri și de asemenea să conlucrăm cu grupul competent pentru investițiile strategice. Vom colabora cu ambasadorii statelor partenere pentru ca acest proiect să fie definitivat la timp înainte de reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-Africa din luna noiembrie anul curent. Există o foaie de parcurs și pentru întâlnirile tripartite și sper să putem să îndeplinim obiectivele pe care ni le-am propus până la uh, începerea vacanței de, primă, de vară, mă scuzați, pentru a vedea ce putem face, pentru că respectarea unui calendar este o chestiune foarte importantă. Mulțumesc pentru această declarație. Cred că ar fi important să putem finaliza demersurile înainte de vacanța de vară și toți cei care sunt prezenți în sală și care doresc să contribuie la atingerea acestui obiectiv uh, ar putea să o facă. Din partea Serviciului de Acțiune Externă, de asemenea, dacă dorește să intervină cineva, veți avea la dispoziție două minute. Mulțumesc, mă numesc Francesca Raimondi și reprezint uh, serviciul specializat pentru problematica uh, globală în serviciul de acțiune externă și nu pot decât să susțin uh, obiectivele care au fost menționate de către reprezentantul Comisiei și pentru noi respectarea unui calendar uh, strict este esențială și trebuie să discutăm cu uh, beneficiarii, cu statele partenere uh, la timp, pentru că e important să îi implicăm cât mai repede cu putință în luarea deciziilor. După cum știți, uh, există o orientare strategică pentru echipa desemnată să se ocupe de această problematică și de aceea va trebui să avem din timp consultat. Dar mă opresc aici. Mulțumesc. Dacă doresc să tragă concluziile coraportorii, constat că nu e cazul. Atunci vă amintesc că votul va avea loc luni 24 aprilie la orele 17.30. Dacă nu există alte intervenții din partea copreședinților, atunci încheiem aici această întâlnire cu câteva minute înainte de timpul prevăzut. Vă doresc poftă bună!